aceste teme în cadrul oferit de tratate. Grație! Mulțumim! Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc joi la ora 12. Și acum, pe ordinea de zi, avem raportul ELER, cooperarea civilo-militară și dezvoltarea unor capacități civilo-militare. Are cuvântul acum Domnul raportor, 4 minute, vă rog. Doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi, statele membre ale Uniunii Europene s-au obligat la nivel internațional să contribuie în mod semnificativ la gestionarea crizelor civile și militare din lume. Acest angajament în cadrul obiectivelor de la Helsinki a fost formulat în uh, mod repetat, dar există în mare parte doar pe hârtie, foarte concret. Există acum misiuni civile ale Uniunii Europene, de exemplu EULEX sau uh, EUPOL și 25 uh, dintre posturile care au fost promise de statele membre nu sunt ocupate. Uh, obiectivele și structurile care au fost uh, promise și formulate de statele membre pentru a crește capacitatea de intervenție a Uniunii Europene sunt departe de a fi atinse și de aceea Parlamentul European a elaborat un raport din proprie inițiativă pentru îmbunătățirea cooperării civile și militare în Uniunea Europeană. Foarte concret, Parlamentul formulează în acest raport Uh, capacitățile civile și militare ale Uniunii Europene ca fiind unul dintre cele mai importante instrumente ale Uniunii Europene în politica comună de securitate și apărare. Și noile um, cerințe, conform tratatului de la Lisabona, uh, ne-au cerut să nu începem cu un raport, ci să încercăm să vedem care este baza empirică pentru acest raport și pe baza acestor cifre, cu o mare majoritate în comisie, am formulat recomandări concrete. La nivel strategic, se trebuie luate angajamente pentru construirea unei uh, structuri civile de planificare și conducere în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. La nivel operațional, trebuie să se creeze un comandament uh, operațional permanent al Uniunii Europene astfel încât uh, să se creeze un sistem și să se creeze în cadrul acestuia un sistem de uh, un sistem atractiv pentru angajarea experților din statele membre pentru a avea o rezervă de forțe pentru viitor. Există de asemenea propuneri concrete în ceea ce privește formarea personalului uh, militar și civil, propuneri privind finanțarea uh, misiunilor, misiunilor de exemplu, uh, prin crearea unui fond conform, tratat, conform articolului 41 din tratate. În ceea ce privește cooperarea pe viitor între uh, forțele polițienești și cele um, uh, militare, și aceasta trebuie să fie îmbunătățită. Un exemplu în acest sens este Forța Europeană de Jandarmerie. În orice caz, există multe uh, locuri în care uh, cele două aspecte trebuie să fie reunite, astfel încât să nu mai există această separare între Uh, forța civilă și cea uh, militară. De asemenea, considerăm uh, că e nevoie de un mecanism foarte clar de finanțare a echipelor de intervenție civilă, de asemenea, un mecanism de punere în aplicare a obiectivelor de la Oslo, iar echipele de intervenție trebuie să poată să um, asigure, uh, trebuie să asigure um, Um, protecția în cazul unor misiuni civile și de aceea trebuie să se dea o definiție foarte clară a acestui concept. De asemenea, există un catalog de um, sarcini în uh, cadrul unui proiect de cercetare care se ocupă cu uh, cooperarea internațională cu uh, ONU și cu NATO, dar și cu chestiuni tehnice. Important este să se evite suprapunerea de structuri și de uh, activități. Um, ne facem recomandări în ceea ce privește utilizarea în comun a unei forțe de transport aerian și alte recomandări. Doamnelor și domnilor, cred că Parlamentul s-a achitat de o nouă obligație pe care o are. Uh, acest raport a fost uh, susținut de toate grupurile politice în Comisia AFET și prin aceasta aducem o contribuție importantă um, extinderii și consolidării structurilor civile și militare în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim! În procedura intervențiilor spontane există o singură persoană înscrisă, are cuvântul un minut, domnul Segedi elnök asszony tisztelt képviselőtársaim! az első és a legfontosabb amit. mulțumesc președinte mie mi se pare cel mai important să vedem dacă considerăm important să coopereze mijloacele civile și militare. În calitate din, de reprezentant al partidului Jobbik din Ungaria, noi spunem că da, într-adevăr e foarte importantă cooperarea civilă și militară. Acestea fiind spuse, Ungaria a venit cu un exemplu uh, foarte bun. Garda maghiară a fost creată în 2006, care a intervenit în situații de criză sau cu ocazia poluării cu uh, nămol roșu, uh, când uh, au uh, avut loc operațiuni umanitare de salvare și așa mai departe. Deci uh, ne-am pus întrebarea, ar trebui ca această gardă ar trebui să primească o Uh, recompensă să fie recunoscută. N-a fost vorba de niciun fel de recompensă, din contră, guvernul a uh, desfințat această gardă, dar miză să uh, recunoască rolul ei foarte important. Există astfel de organisme asemănătoare și ele trebuie să uh, Uh, fie respectate, mai ales cele care doresc să participe la ocrotirea mediului, să permitem tinerilor să se implice și mai ales să fie respectați în uh, cadrul societăților. Vă mulțumesc! Parola! Mulțumim! Are cuvântul acum domnul Ehrenhauser. Mulțumesc! Uh, deja există un, o anumită interoperabilitate între capacitățile civile și militare în Uniunea Europeană. Există uh, o cooperare la nivel interma- in, informațional între comandamentul civil și cel militar în Uniunea Europeană, dar sigur că trebuie să subliniem faptul că Uniunea Europeană și-a făcut un nume în, uh, pe scena internațională prin operațiunile sale civile și cred că ar trebui ca instrumentele civile și cele militare să fie totuși separate. Dar vreau să fac și eu un comentariu. Cred că este îngrijorător ceea ce spune colegul nostru de la Partidul Iobic, și anume că aceștia au mărșăluit în Burgenland cu uh, baionete și cu carabine și nu cred că așa ceva este acceptabil și vreau să mă pronunț împotriva uh, Uh, unor astfel de acțiuni. Acest lucru, în orice caz, nu uh, susține ideea europeană. Mulțumesc. Eh, l'onorevole eh, Enesa eh, Ehrenhauser accept. Domnule Ehrenhauser, acceptați solicitarea um, de intervenție cu cartonașul albastru? Doamnă președinte, ceea ce tocmai a spus colegul meu este o minciună. Această gardă maghiară nu a comis niciodată astfel de delicte. Nu a încălcat niciodată legea. Partidul de propagandă neoliberală este cel care arată cu degetul iopicul la garda care nu a încălcat niciodată legea și continuă să respecte legea. Îmi cer scuze, eu nu am afirmat că, de fapt, Iobic ar fi încălcat legea. Am spus că ați mărșăluit cu baionete și carabine prin Burgenland, prin Austria, în mod intenționat și împotriva uh, și, și nu puteți să spuneți că acest lucru nu e adevărat. Ora la parola. Bine, Acum dăm cuvântul Comisiei. Doamna Damanache are cuvântul. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Mă voi concentra pe raport, pentru că este un raport foarte important și foarte util și aș dori să-i mulțumesc domnului Elsner. Raportul este util pentru că se concentrează pe elementul cheie, care este cooperarea civilo-militară o prioritate a Comisiei și abordează principalele aspecte legate de abordarea integrată a Uniunii Europene pentru gestionarea crizelor. Crearea Serviciului European de Acțiune Externă reprezintă materializarea acestei priorități. Conceptul acestui serviciu uh, pe care îl aplică în altul reprezentant este tocmai cel uh, menționat în raport. E vorba de includerea în structurile politicii de uh, securitate și apărare în cadrul Serviciului de Acțiune Externă. Sprijinim dezvoltarea capacităților civile pentru a avea un adevărat echilibru între resurse Modalitățile potrivite pentru recrutare au fost acum hotărâte și um, Serviciul Acțiune Externă poate să beneficieze uh, de uh, toată expertiza necesară, ceea ce nu a fost posibil până acum. S-a ținut cont de anumite puncte din raport și s-au lansat uh, anumite acțiuni. E vorba uh, despre crearea unor uh, sinergii civilo-militare, o mai bună folosire a grupurilor de luptă europene și finanțarea și promovarea cooperării cu parteneri cheie, cum ar fi NATO și Națiunile Unite. Sprijinim de asemenea consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și ONU. Deja am făcut multe împreună. Înaltul reprezentant s-a întâlnit din nou cu secretarul general uh, ONU la Lisabona săptămâna trecută. Relația dintre UE și NATO este o chestiune importantă, după cum s-a ilustrat și ieri la uh, summitul NATO de la Lisabona. Suntem în favoarea aplicării tuturor metodelor practice concrete pentru a îmbunătăți cooperarea dintre UE și NATO și pentru a îmbunătăți, a asigura cooperarea dacă ambele um, instituții uh, au trupe pe același teren. Vă mulțumim pentru acest raport. Mulțumesc, doamnă președinte. Grație. Vă mulțumim. Votul va avea loc mâine la ora 11.30 următoarea ședință va avea loc mâine, marți 23 noiembrie 2010, de la 9 la 13 și de la 15 la 20.30 și de la 21 la 24. Ordinea de zi este publicată și disponibilă pe site-ul internet al Parlamentului European. S-a suspendat ședința.